Uh, Dragi colegi, îl așteptăm pe domnul uh, Silichiotu să vină ca să putem începe cu punctul 16 de pe ordinea de zi. Am hotărât uh, ieri. Dar nu este. Deci vă propun să începem cu punctul 14, așa cum arată de, de ordinea de zi obișnuită este vorba de reintegrarea lucrătorilor uh, care sunt în curs de recuperare în urma unui accident sau unei boli, parcursul reintegrării acestor muncitori. Aș dori să-i dau cuvântul Ianei Sitasca. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că mă bucur de faptul că comisia noastră se ocupă de acest raport Statisticile ne demonstrează și împărtășesc și eu acest punct de vedere că această returnare a lucrătorilor după ce s-au uh, au avut un accident sau au fost răniți uh, e uh, o situație cu care ne confruntăm tot mai des. Constatăm că uh, lucrătorii lucrez tot mai târziu la uh, pensie, deci probabilitatea ca de-a lungul vieții profesionale să sufere un accident uh, crește, ceea ce înseamnă că trebuie să Uh, fie în concediu de boală. În același timp, uh, tehnicile medicale progresează tot mai mult, uh, ceea ce înseamnă că um, chiar și persoanele care au suferit în accident și care pe vremuri nu aveau posibilitatea să-și revină atât de repede, grație progreselor medicale, reușesc acum să-și revină mai repede și deci să revină la locul de muncă. Și de aceea cred că este foarte important ca noi, Parlamentul European, dar și statele membre, să ajutăm uh, acestor persoane uh, prin diferite instrumente pe care avem uh, la dispoziție o tranziție între perioada în care se află în convalescență și întoarcerea la locul de muncă. Ca și alți raportori care au avut oportunitatea să întocmească un uh, raport din proprie inițiativă, m-am tot gândit ce ar fi bine să includem în uh, acest raport și mi-am dat seama că raportul nu este decât uh, o temelie pe care aș dori să construiesc împreună cu alți colegi. Mi-ar plăcea ca în acest raport să figureze uh, alte aspecte, dar știți că există și constrângeri de redactare, nu avem prea multe caractere la dispoziție, deci mi-aș dori ca prin amendamente de la colegi să, îmbog- să îmbogățim raportul meu nu trebuie să uităm că persoanele care au uh, suferit uh, o boală, care au avut un uh, accident, care s-au rănit, își doresc în majoritatea cazurilor să se întoarcă la locul de muncă, doresc să aibă o viață profesională activă. E rarisim sunt rarisime cazurile în care aceste persoane nu doresc uh, să se întoarcă la locul de muncă. Însă trebuie să vedem cum putem să îi ajutăm pe acești oameni să se întoarcă la locul de muncă sau uh, îi uh, mm, lăsăm acasă să stea pasivi. Ori eu cred că avem un spectru foarte vast de instrumente care să permită acestor persoane să se întoarcă la locul de muncă. Deci trebuie să Uh, avem schimburi de bune practici, uh, să uh, discutăm deschis între companii, dar și între statele membre. Aș dori să spun că nu cred că ar trebui să-i uităm pe lucrătorii din sectorul public, pentru că adesea când vorbim despre schimbul de bune practici, când vorbim despre angajatori, Uh, ne referim la uh, mari uh, companii, la IMM-uri și așa mai departe, dar eu doream să subliniez că, în raportul meu că și lucrătorii din sectorul public, bugetarii, trebuie să poată beneficia de acest tip de instrumente pentru a se, întoarce la locul de muncă după ce au suferit un accident sau au fost răniți. Eu mi-am împărțit raportul în trei părți principale, pentru că ele sunt toate importante. În primul rând, preîntâmpinarea, Uh, prevenirea. Mulți uh, angajatori uh, pun un mare accent pe prevenire, este o atitudine pozitivă, dar cred că și aici este loc de mai bine. Apoi trebuie să ne axăm și pe intervenția timpurie, pentru că doar astfel vom putea să îi ajutăm pe cei care se află în această situație mai eficient și uh, o intervenție rapidă ar putea avea și foloase sau beneficii economice, pentru că cu cât intervenim mai repede, cu atât uh, consecințele unei uh, răni sau ale unui uh, accident sunt mai uh, puțin grave. Și apoi, a treia parte, uh, reîntoarcerea la locul de muncă, așa cum spuneam, uh, de la început, Um, constrângerile de redactare uh, m-au uh, obligat uh, să mă limitez, dar ce doream eu să spun este că oamenii trebuie să simtă că sunt sprijiniți de către angajatori. Angajatorii trebuie să beneficieze de sprijin, de psihologi pentru a-i ajuta pe acești oameni să se întoarcă la locul de muncă, astfel încât să o facă treptat Uh, încât uh, mediul uh, să, fie, să se adapteze la nevoile lor. Deci asta voiam să spun în legătură cu întoarcerea la locul de muncă. Am dorit să avem formule flexibile la dispoziție, deci munca de acasă, munca la distanță și așa mai departe. Mi-ar fi plăcut să mai pot să adaug câteva aspecte legate de noile competențe. Uh, pentru că Știți că după ce ai uh, uh săvârșit uh, un accident, poate compania la care lucrai a evoluat, s-a dezvoluat, și deci trebuie să recuperezi această întârziere. Deci lucrătorul respectiv trebuie să se formeze, să dobândească noi competențe și deci contactul cu, angajamentul, cu angajatorul trebuie să se mențină astfel încât să se recalifice și să fie din nou apt pentru muncă. Deci, în multe uh, domenii trebuie să schimbăm uh, practic uh, mentalitatea, logica, abordarea. Sigur că nu e ușor, dar prin campanii de sensibilizare am putea cel puțin parțial să schimbăm această mentalitate. Ne dorim ca angajatorii să-și dea seama că e logic să, sau e mai bine pentru ei să uh, uh, reia această persoană uh, Uh, care beneficiază de experiență în compania respectivă și să nu angajeze un uh, angajat cu totul și cu totul nou și care să trebuiască să învețe uh, totul de la început. Deci, în acest proces în care persoana respectivă se află în faza de convalescență, trebuie să poată să aibă acces la consiliere psihologică, să discute de asemenea cu medicii Uh, dar și cu medicii uh, de la medicina muncii, care trebuie să sprijine și să încurajeze, încurajeze uh, lucrătorul respectiv să se întoarcă la locul de muncă dacă starea de sănătate îi o permite. Iată o introducere succintă la raportul meu. Mi-ar fi deci am făcut o sinteză a liniilor generale. Așa cum spuneam, aș dori să îl îmbunătățim, să-l Uh, îmbogățim și aștept cu nerăbdare contribuțiile din partea colegilor pentru că, după părerea mea, acest raport este un raport extrem de util e de mare actualitate și niciunul dintre noi nu știe când uh, ți se poate întâmpla acest uh, lucru, când necazul te poate lovi și te poți afla într-o astfel de situație, deci să suferi un accident uh, o boală și deci uh, să fii nevoit să te întorci la locul de muncă. Domnul Bach are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă de la început vreau să-i mulțumesc raportare pentru uh, bunul proiect de raport, în care este un punct de plecare foarte util pentru consultările noastre și pe care cu siguranță o să-l îmbogățim. Raportul uh, atinge foarte multe probleme importante pentru noi. Tema este de altfel de actualitate și raportul va fi foarte valoros uh, pentru noi toți. Uh, cu siguranță așadar va avea o valoare adăugată pentru societate. Um, raportarea a amintit uh, că există stres suplimentar în noile condiții de pe piața forței de muncă, digitalizarea care și a aduce uh, noi riscuri uh, psihosociale, psihosociale. Deci pe lângă bolile musculoscheletale și accidente și alte vătămări, uh, iată, apar și noi riscuri psihosociale. Mi-a plăcut că raportarea s-a referit la importanța prevenirii îmbolnăvirilor și accidentărilor Preven prevenirea este importantă pentru că ea uh, preîntâmpină pierderile care apar în urma unui accident. Dacă cineva devin, uh, intră în incapacitate de uh, muncă sau ajunge în concediu medical, acest lucru este o povare atât pentru angajator cât și pentru serviciile sociale, cele medicale, asigurări și așa mai departe și cu toate acestea, cel care se află într-o situație precară nu trebuie lăsat singur. Cred că aici suntem cu toții de acord. Raportarea a arătat că <clears throat> de importantă este o intervenție precoce în toate situațiile. Evident, trebuie să eh, decidem între cei care sunt șomeri de multă vreme și cei care, din cauza unei vătămări sau unei îmbolnăviri, nu pot participa la piața muncii chiar și aceea și aceia care au lipsit mai multă vreme de la locul de muncă trebuie integrați prin măsuri integrative complexe încă de la prima zi a revenirilor. O modalitate ar fi, de exemplu, o, o angajare parțială cu normă parțială care să permită Uh, angajatului să revină, dar în același timp să beneficieze și de, de beneficiile din care îi se acordă în concediu medical. Adică nu intră, nu devine pensionar de boală, dar nu lipsește nici de pe uh, piața forței de muncă. Eu cred că trebuie să ne folosim de toate posibilitățile uh, pentru ca oamenii să revină la locul de muncă. După cum a arătat raportarea, eh, majoritatea covârșitoare a persoanelor în cauză dorește să revină la locul de muncă, nu dorește să intre în pensie de boală, dorește să se reintegreze, așa că trebuie să ajutăm aceste persoane să se reintegreze eh, este foarte important eh, pentru noi să facem aici muncă de conștientizare atât în rândul salariaților cât și în rândul angajatorilor. Mulțumesc! Thank you. Then I'll give the floor to uh, Rory Palmer. Mulțumesc că dau cuvântul uh, raportorul din urmă pentru socialiști și democrați, uh, Palmer. Mulțumesc, raportarea a făcut o treabă minunată, ne-a prezentat chestiunile cheie legate de context. Ne-a prezentat contextul ne-a prezentat uh, uh, uh, contextul nu o să, contextul nu o să-l mai prezint acum în observațiile mele. Aș dori să mă refer la trei domenii care mi se par importante. Vom depune amendamente. Mă bucur de faptul că raportoarea dorește ca raportul său să fie consolidat și îmbogățit prin amendamente. O să dau curs acestei invitații o să încercăm să cooperăm împreună cu ea și cu ceilalți raportori din uh, partea celorlalte grupuri. Eu voi pleca de la punctul de plecare conform căruia oricine, oricare dintre noi, oricare cetățean din Uniunea Europeană are dreptul fundamental de a lucra. Este consfințit și în uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Carta Europeană a Drepturilor Omului. Deci, atunci când ne gândim la măsuri pentru a-i ajuta pe cei care doresc să se întoarcă la locul de muncă sau să-și mențină locul de muncă, e vorba de o chestiune atât care ține de drepturile omului, cât și o chestiune economică. Și e important să subliniem acest lucru. Și cred că Uniunea Europeană are datoria să coopereze cu statele membre pentru a ne, asig a ne asigura că avem uh, uh, procesele, avem uh, instrumentele la dispoziție pentru a-i sprijini pe angajatori. Apoi, uh, îndeplinirea acestui uh, drept uh, e un drept pentru toată lumea, indiferent de vârstă, de proveniența socială, de, de accidentul respectiv sau de tipul de locul de muncă. În contribuția mea la acest raport o să mă asigur că acordăm importanță în egală măsură sănătății mentale și a sănătății fizice provocarea de a-i ajuta pe cei care suferă de boli psihice la locul de muncă e o provocare tot mai mare. Uh, un sfert din lucrătorii uh, din prezent, uh, la un moment dat, au probleme de natură psihică legate de muncă. Ne dăm seama că felul în care evoluează locurile de muncă creează Uh, astfel de probleme. Există tot uh, mai multe cazuri de burnout uh, în urma presiunii la locul de muncă, apoi și digitalizarea care are un impact asupra sănătății, faptul că oamenii au impresia că nu mai au pauză, sunt tot timpul la locul de muncă pentru că nu mai există legătură fizică cu biroul, um, se creează tot felul de, creează tot felul de probleme care duc la tulburări psihice și deci în raportul nostru am dorit să se acorde egală importanță Uh, sănătății psihice, dar și uh, problemelor uh, psihice. Și partea finală a raportului mi se pare foarte importantă pentru că vorbește despre o schimbare de mentalitate, pentru că știm că bolile psihice sunt cu adevărat stigmatizate și trebuie să schimbăm mentalitatea angajatorilor, dar și a societății în general și trebuie ca societatea să recunoască că dacă avem o abordare pozitivă a acestor chestiuni la locul de muncă, putem să ne aducem o contribuție pozitivă Uh, pentru uh, societate în general. Apoi aș dori să mă mai uh, axez pe un domeniu, o categorie specială a persoanelor care au suferit un accident sau o boală, persoane care au fost diagnosticate cu boli în, în faza finală. Știți că cei care suferă de o astfel de boală în uh, fază terminală hotărăsc să uh, nu uh, mai lucreze, dar unii din motive economice, dar și datorită demnității pe care ți-o conferă un loc de muncă, hotărăsc să lucreze în continuare. Eu mă ocup acum de o campanie care încearcă să introducă protecție juridică suplimentară și legislație pentru ca aceste persoane uh, să poată beneficia de uh, o protecție specială. Și aș dori să discutăm cu raportarea să vedem dacă nu putem include uh, o prevedere și în acest raport. E o chestiune foarte importantă din punctul meu de vedere. Trebuie să ne asigurăm că cei care se află în faza terminală a unei boli uh, pot rămâne la locul de muncă și să-i încurajăm pe angajatori să se asigure că acest lucru se poate realiza. Și deocamdată mă mai limitez la încă o observație care reflectă și poziția grupului meu, uh, importanța parteneriatelor pentru a introduce și a dezvolta politici și măsuri pentru a-i ajuta pe cei care să se, întoarcă, să se întorc la locul de muncă să o facă în condiții optime și sigur că sindicatele sunt uh, organizații cheie în acest proces. Sunt uh, organizații care îi reprezintă pe lucrători la locul de muncă. Raportul nu uh, recunoaște suficient locul Uh, sau rolul sindicatelor și deci o să încerc să corectez această situație prin amendamente, pentru că dacă ne uităm la situația din statele membre, uh, există programe de succes, exemple care îi ajută pe oameni să se ajută să se întoarcă la locul de muncă după ce au suferit uh, un accident. Există adevărate parteneriate între angajatori, între patronat și organizațiile sindicale. Uh, cele care îi reprezintă pe lucrători. Și avem foarte multe exemple din toate statele membre și nu ar trebui să uităm uh, faptul că sindicatele au un rol uh, foarte important de jucat în acest domeniu. un rol pe care câteodată îl joacă foarte bine și în aceste parteneriate cu angajatorii e foarte importantă și reprezentarea sindicală indiferent de dimensiunile companiei respective. ne dăm seama că, sigur că în funcție de Uh, de dimensiunea companiei, deci marile companii și uh, IMM-uri, situația diferă și provocările sunt de natură diferită. Deci trebuie să încercăm să reflectăm toate aceste aspecte în raportul nostru. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc raportoare, așteptăm cu nerăbdare cooperarea viitoare și sperăm să, îmbogă- să îmbogățim, să îmbunătățim acest raport astfel încât să avem un raport care să uh, reflecte nivelul cel mai ridicat de ambiție pentru a ajuta pe oameni să se întoarcă la locul de muncă după ce au suferit un accident sau au au trecut printr-o boală. Și să recunoaștem că nu e doar o miză economică, ci e o chestiune uh, care ține până la urmă de uh, drepturile fundamentale ale lucrătorilor de a avea un loc de muncă și trebuie să-i ajutăm uh, pe oameni să beneficieze de acest drept, pe toți oamenii. Mulțumesc. Raportorul din partea uh, ALDE nu e în sală și nu a fost înlocuit. Trecem la GUE. Uh, domnul Lopez Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și uh, raportarei uh, pentru un document foarte oportun. Uh, dumneavoastră se concentrează pe trei zone, prevenție, intervenție uh, timpurie și reîncadrarea în locul de muncă. E o linie adecvată, e foarte bine că se exprimă o preferință în materie de prevenire pentru un instrument important pe care îl avem în Uniunea Europeană și anume OSHA. E OSHA, Agenția pentru Sănătate și securitate la Locul de Muncă, care face o treabă foarte bună și întotdeauna e foarte pozitiv să ne referim la ea. În plus, pe mine mă preocupă aspecte concrete ale situației acestei reintegrări, al sistemului de reintegrare. Noi dorim să subliniem unele chestiuni concrete. Mă voi referi la două dintre acestea. În primul rând, să consolidăm rolul serviciilor publice de sănătate um, pentru a ajuta la reincorporarea în muncă. Sunt uh, foarte multe complicații în unele țări care aceste proceduri s-au lăsat în uh, mâinile unor institute de mutualitate și nu lucrează pentru interesele lucrătorilor, ci pentru alte interese. Și atunci să fie clar că atunci când un lucrător este bolnav și apoi revine la locul de muncă, trebuie să primeze sănătatea sa dincolo de alte interese ale firmei. De aceea această gestiune trebuie să fie făcută de sistemul public de sănătate și nu de institute private care nu știm exact ce intereseau. Alte aspecte pe care vrem să le subliniem, tocmai pentru că da, știu care sunt limitele rapoartelor, limite de număr de caractere și așa mai departe, însă ar fi foarte interesant că se menționează lucrătorii cu uh, handicap și lucrătorii care, după ce Uh, au fost inactivi, uh, trec printr-o perioadă îndelungată de șomaj, de inactivitate și atunci ar trebui să subliniem necesitatea de a se adapta locurile de muncă. E ceva fundamental această adaptare a locurilor de muncă pentru a avea o reincorporare de succes este deci foarte importantă pentru ca lucrătorii să poată reveni la locul de muncă în modul cel mai bun posibil. Aici sunt experiențe pozitive de bune practici, cum ar fi uh, enclavele de muncă sau lucrurile de muncă cu susținere și alt lucru trebuie să subliniem că trebuie să existe bani publici suficienți pentru a putea dezvolta activitățile în acest sens. De aceea, deci trebuie consolidat întregul pachet de politici active de ocupare legate exact uh, de această revenire în locul de muncă. Încă două elemente și termin. Ne preocupă ceva, și anume. Uh, îmbătrânirea populației. E adevărat, e o realitate cu care eh, ne întâlnim și care trebuie să-i facem față, însă prelungirea vieții uh, active a lucrătorilor nu este o soluție. Sigur că unii uh, lucrători vor să uh, rămână la locul de muncă și să-l continue și, sigur, ei trebuie protejați. Trebuie să le permitem ca viața activă să se prelungească Asta doar dacă există componenta voluntară, însă ceea ce uh, nu acceptăm e să, să, să există o obligație, tocmai din pricina îmbătrânirii populației, o obligație de a prelungi viața activă a persoanelor fără voia acestora. Din păcate e o problemă fundamentală. Iată, se prelungește uh, viața, viața activă a, perso- a persoanelor, dar tinerii, pe de altă parte, și din acest motiv nu își mai găsesc locuri de muncă. Deci nu asta este soluția. Soluția e ca cei care în mod voluntar vor să rămână la muncă, sigur, să o poată face în cele mai bune condiții. Dar eu cred că ar trebui să nuanțăm puțin aici formularea în raport. Și încă ceva, cred că e foarte uh, necesar să consolidăm rolul uh, patenilor sociali, a sindicatelor care joacă un rol central aici, prin participarea lor activă, și ca membrii și responsabil și corresponsabil la tot ceea ce se face în uh, domeniul uh, uh, sănătății și securității la locul de muncă. Mulțumesc autoare și vom colabora cu ei. vom sta la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Alte nu e reprezentat, deci văd că n-a mai venit nimeni. Trecem la vers, bineînțeles. Dar nici de la vers nu a venit uh, nimeni. Atunci, Laura Gea de la EFTD. Grazie Presidente e grazie alla collega... Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim, doamne Jitneasca, pentru propunerea făcută. Eu uh, sunt de acord cu poziția raportoarei și apreciez faptul că lasă spațiu pentru a putea fi făcute modificări și completări, sigur, în urma unei munci în comun. Oricum, este un document foarte important, deja, și am apreciat foarte mult prima sa parte, pentru că mm, se atrage atenția asupra chestiunii a tot ceea ce ține de prevenire pentru cumva a stopa și a acționa la sursă uh, da, sursa tuturor consecințelor care derivă din lipsa activității de prevenire a asemenea accidente la locul de muncă. Parlamentul încă de la începutul legislaturii s-a exprimat uh, pe tema asta și de aceea îmi permit să subliniez uh, un aspect foarte important și anume Firmele trebuie să poată investi în domeniul prevenirii, în siguranța la locul de muncă și într-o serie de măsuri strategice pentru a putea preveni nu doar accidentele la locul de muncă, ci și patologiile care sunt cauzate de condițiile de la locul de muncă, eh, condiții insalubre. Adesea și mai ales în această perioadă Comisia este activă pe tema asta. Am văzut uh, revi, revizuirea directivei privitoare la substanțele cancerigene. Eu cred că e important ca firmele să aibă condiții pentru a investi, să, pre, să se prevadă măsuri de uh, compensare, de despăgubire pentru a se face investiții substanțiale în domeniul prevenirii. Dacă dăm posibilitatea firmelor să facă acest gen de investiții, atunci nu va fi doar în beneficiul lucrătorilor, ci va fi un efect în cascadă uh, și tot ceea ce uh, este în prejurul firmelor va avea de beneficiat. Apoi libertate de, uh, mă scuzați, echitate de tratament. E foarte important pentru că este un drept al lucrătorilor. Însă nu întotdeauna este și garantat acest drept. Un document se face referire mai ales la lucrătorii care au suferit un accident sau o maladie, având legătură directă sau indirectă cu uh, profesia exercitată. Adesea, egalitatea de tratament nu este garantată. Eu sunt din uh, Italia și în Italia există discriminare la adresa femeilor în perioada maternității și în momentul în care <clears throat> reintegrează piața muncii. E o temă asupra care trebuie să ne concentrăm atenția că maternitatea uh, nu este un accident, nu este o maladie profesională. Astăzi Multe eh, femei care trec prin momentul maternității sunt date afară, sunt concediate, nu beneficiază de paritate de tratament și atunci când revin la locul de muncă sau sunt concediate sau sunt transferate în poziții inferioare, eh, sunt eh, transferate în alte sedii și atunci Consecința este că până la urmă renunță la locul de muncă. Deci trebuie să punem accentul și pe problema asta. E foarte important. De asemenea, important ca în cadrul sistemelor de, sec de securitate socială să se prevadă măsuri care să permită și să faciliteze reîntoarcerea la muncă după o Uh, maladie sau accident sau după maternitate. E important uh, să se țină cont uh, de profilul lucrătorilor, de capacitățile lor, prevăzându-se, prevăzându-se și programe specifice de formare. Sunt de acord cu ceea ce sublinia raportoarea, că e necesară o însoțire a acestor persoane, o reintegrare în urma Mm, unui parcurs uh, susținut cu toate instrumentele posibile, toate acestea sunt hotărătoare pentru a garanta că reîntoarcerea la locul de muncă va avea un efect pozitiv, nu doar asupra lucrătorului, ci și asupra firmei în care lucrează, pentru că noi trebuie să ne gândim la bogăția reprezentată de lucrători pentru firmă. Trebuie să stimulăm uh, firmele și angajatorii să reintegreze aceste persoane cu o susținere, sigur, specială pentru IMM-uri eh, care eh, au dificultăți specifice și să creăm condițiile pentru a exista instrumente concrete pentru firme. Sunt uh, și țări care au exemple de bune practici și trebuie să folosim aceste exemple pentru ca firmele să aibă instrumente concrete ca să garanteze uh, o bună reintegrare a lucrătorilor. Să uh, punem accentul pe noi instrumente vor fi utile uh, nu doar dacă ne gândim la schimbările prin care trece uh, lumea muncii în această epocă post-industrială, dar vor fi chiar și mai utile de exemplu, munca de la distanță, teleworking, smart working, munca inteligentă cu toate formele de protecție și garanțiile de care trebuie să beneficieze aceste instrumente, sigur, control, cu stabilirea unor obiective și <clears throat> lucrătorii trebuie să aibă și posibilitatea de a îndeplini obiectivele în funcție de potențialul fiecăruia, de mijloacele fiecăruia. Deci să echivalăm aceste noi forme de muncă inovatoare cu cele tradiționale cu toate formele de protecție pentru a garanta durabilitatea acestor noi forme de muncă. Reintegrarea acestor persoane pe piața muncii ar ajuta și la combaterea fenomenului sărăciei și ar favoriza incluziunea socială. Nu există cetățeni de rang secund, deci nu ne putem permite să lăsăm pe nimeni uh, Ehm, dat deoparte, pentru că aceste persoane constituie o bogăție și o valoare adăugată, nu doar pentru firme, ci și în general pentru întreaga societate. A reintegra aceste persoane la locul de muncă reprezintă un instrument fundamental pentru a profita de această bogăție. Mulțumesc raportoarei și declar că îi stau la dispoziție. Ehm, noi vom depune amendamente pentru a putea fi cât mai eficienți posibil. Mulțumesc! Uh, Joel Melin. acum uh, de la ENF. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acest dosar uh, cu privire la soluțiile pentru a-i ajuta pe lucrători să revină la locul de muncă după ce au trecut printr-o boală, e logic. Și cei care cunosc domeniul știu Uh, despre ce este vorba. Raportoarea a făcut, ne-a prezentat nu numai uh, câteva direcții, uh, a făcut și propuneri pe care noi le putem susține. Cu observație fundamentală, e o chestiune care nu e de competența Europei, e doar de competența statelor membre. Vorbiți despre cadrul strategic al Uniunii Europene în domeniul securității și al sănătății la locul de muncă pentru perioada 2020 Sigur că totul e de competența codului muncii uh, sau de securitate socială din fiecare stat membru. Uh, de tot ce ține de întreprinderi, tot ce a fost negociat cu partenerii sociali. Uh, deci Europa nu trebuie să vină așa cu o, un strat în plus. Pentru că aș dori eu să mă refer acum la răspunderea Europei în declararea condițiilor de muncă. Ieri, am vorbit despre tot ce ține de transparența uh, la locul de muncă în uh, Europa. Ați văzut care a fost reacția întreprinderilor, a companiilor. Spun că nu mai pot, basta, s-au săturat de tot felul de cerințe, de norme care le sunt impuse. Cerințe fiscale directe sau uh, indirecte impuse de către toate aceste planuri de austeritate care ne sunt uh, impuse uh, pentru a respecta pactul de stabilitate, care va fi întotdeauna păgubos, uh, ceea ce este o aberație economică, și apoi uh, criteriile tot ce țin de uh, sunt impuse angajaților. Li se spune spus că uh, femeile trebuie să poată lucra dacă vor, dar uh, eu cred că femeile trebuie să poată rămână acasă dacă nu vor să lucreze. Ori, și mă repet, a treia oară spun acest lucru, îmi cer scuze, toate aceste salarii mediocre uh, duc ca femeile să fie obligate să trebuiască să meargă la locul de muncă, având în vedere situația familială. Uh, Uh, ar trebui să avem un sistem în care puterea de cumpărare să fie acceptabilă, astfel încât femeile să poată să rămână acasă dacă doresc. Uh, din perspectiva noastră, vina e a Europei. Uh, șomajul, șomajul care afectează soțul sau soția, vă reamintesc că, în zona euro creșterea economică este mediocră, vă reamintesc că ar fi bine să, să consultați tabelul social, apar tot mai mari inegalități sociale în familie, între Uh, domeniile de activitate, dar și între țări, ceea ce înseamnă că uh, ne va fi tot mai greu să uh, avem dispozitive precum cele pe care le propuneți dumneavoastră. Și apoi în ce privește seniorii, șomajul în rândul seniorilor este tot mai grav Uh, câteodată companiile preferă să nu mai angajeze uh, seniorii pentru că sunt uh, scumpi, deși au experiență și apoi ce mai facem? Mărim pensia de pensionare și ajungem la o altă aberație în secolul 21. Bunicii sunt obligați să lucreze pentru a plăti șomajul nepoților. Iată cum arată sistemele noastre sociale de astăzi. Deci, iată, suntem pentru uh, partea de fond a acestui dosar, uh, va trebui însă să vedem uh, care este rolul Europei. Haideți să nu mai șocăm uh, companiile și lucrătorii, vorbiți în numele lor, poate că nu știți cum arată realitatea la fața locului. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu, atunci îi dau cuvântul raportoarei. Vă rog, aveți cuvântul. Or shall we listen to the commission? Sau poate că intervine comisia înainte. În fine, uh, da, cunosc foarte bine situația la fața locului, doamnă, spune ultima intervenientă și acum raportoarea. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au intervenit. După cum spuneam la început, uh, am avut un număr limitat de caractere la dispoziție pentru a redacta raportul, așa că n-am putut să uh, evoc toate uh, subiectele la care m-aș fi putut referi. Sigur, vom vorbi și despre sănătatea mentală. Ar fi bine să menționăm și persoane Uh, cu maladii ter- în uh, faze terminale, deși raportul uh, se concentrează asupra celor care au trecut printr-o maladie și doresc să se reîntoarcă la locul de muncă. Însă cred că putem să menționăm și acest subiect, pentru că este și el important. Sunt de acord și cu ceea ce s-a spus, că raportul ar trebui să includă și rolul partenerilor sociali, pentru a putea face un schimb de bune practici în acest domeniu. Pot menționa și un exemplu din Slovacia, în care partenerii sociali, sindicatele, uh, poate tind să se concentreze mai degrabă, mai mult asupra dialogului uh, în ceea ce privește chestiunea salariilor și nu neapărat asupra acestui punct uh, particular și anume reintegrarea lucrătorilor. Dacă aveți exemple de bune practici, sigur că vă stau la dispoziție. Dacă știți că partenerii noastre social se concentrează și pe domeniul acesta și încearcă să-i ajută, să ajute pe cei care se reîntorc la locul de muncă după un accident sau uh, maladie, uh, vă rog, vă stau la dispoziție și sunt de acord și când spuneți că, mai ales în ce privește IMM-urile, trebuie să ne asigurăm că va exista susținere financiară externă pentru ele că nu toate IMM-urile pot să plătească un psiholog, un uh, terapist sau uh, alte persoane care trebuie să ajute aceste persoane. Deci trebuie poate să recurgem la fonduri pentru a asigura susținere financiară, dar nu numai. Uh, va fi nevoie de asemenea și să ne amintim uh, de faptul că această susținere trebuie să fie durabilă, deci nu putem să ne bazăm doar pe fondurile UE. Statele membre trebuie și ele să contribuie uh, cu proprii resurse pentru acest tip de susținere. Ce a mai fost, ce comentarii s-au mai făcut, da, e important ca asistența să fie disponibilă și în noile forme de muncă, dar toate acestea vor fi incluse în raportul meu. De asemenea, vom pune mai mult accentul pe persoanele cu dizabilități pentru că mulți dintre cei care au trecut uh, printr-un caz de maladie sau uh, accident la locul de muncă rămân cu dizabilități, deci ne vom concentra și asupra lor. Poate am omis ceva, dar cred că e important cu toate acestea, e anume faptul că trebuie să ne gândim nu doar la persoana în sine, nu doar la relația dintre angajat și angajator, ci este o întreagă echipă care trebuie implicată în proces. Colegii de la locul de muncă trebuie să fie parte a acestui proces de reintegrare. E, important ca toată lumea să se adapteze, ca să ajute în acest proces. Oricum, mulțumesc din nou uh, tuturor celor care au luat cuvântul, raportorilor din umbră. Vom coopera cu siguranță bine în continuare. Președinta, mulțumesc. E, iată, un subiect care se bucură de atenția membrilor comis uh, comisiei noastre. Este cineva aici și din partea Comisiei Europene? Să vedem cine dorește să ia cuvântul. Dacă doriți să adăugați ceva, vă rog. Yes, I could say a few words. I mean, um, our focus, the focus of the... Da, pot și eu spune câteva cuvinte. Comisia, sigur că în domeniul uh, sănătății la locul de muncă, rolul este unul de prevenție. Deci, Poate ar fi nu neapărat la uh, cealaltă extremă uh, a, a graficului, dar oricum aproape. Sigur că agenția EUOSHA este foarte importantă în acest uh, domeniu și e foarte activă aici. N-am putut să discut eu personal chestiunea asta. Acum vorbesc, totuși în nume personal. Raportul cred că identifică toate problemele noi recunoaștem că mai sunt probleme cu punerea în practică a acestor prevederi. Raportul vorbește despre cultură și cred că e un aspect foarte important. Dacă am încercat să facem o aliniere a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene la o anumită linie de gândire, atunci s-ar aplica perfect ceea ce spune raportul, dar în practică poate ar fi dificil. Dar în sine raportul are meritele sale, fie și pentru faptul că ne atrage atenția asupra importanței acestei probleme, ca lucrătorii cu probleme de sănătate, indiferent de tipul acestora, să aibă dreptul ca situația lor să fie recunoscută ca atare. <clears throat> Sigur că sunt unii care nu dorească să revină, care nu doresc să revină locul de muncă și ați și menționat, cred, acest lucru, dar până la urmă cred că va trebui să decidem de la caz la caz. Însă, întorcându-mă la ce spuneam inițial, raportul are acest merit de a atrage atenția uh, politicienilor, actorilor implicați asupra acestei probleme care probabil va fi în creștere. Eu sunt medic, uh, apropo, și spun că cea mai bună concluzie pe care o putem trage uh, din uh, punctul de vedere al eficienței politicilor noastre de sănătate uh, se bazează pe media de viață a populației care, iată, este în continuă creștere. Cea mai bună probă a eficienței măsurilor noastre. N-am acum cifre exacte, dar cred că Mm, sigur, pentru femei vorbim de o speranță de viață puțin mai ridicată ca cea a bărbaților, dar oricum trendul va crește, se va accentua și problema asta a sănătății. Sigur, e și problema vârstei de pensionare. Unele state membre <laughs> tot împing uh, această vârstă de pensionare până nu se știe unde se va termina, însă, da, recunoaștem deci meritele raportului și Vom uh, coopera și noi. V-am spus că am întreprins uh, și noi propriile noastre acțiuni și vom lua notă de concluziile documentului. Dar nu știu dacă vă inspiră cuvintele mele, dar uh, și noi ne aflăm sub presiune de a da rezultate în tot felul de domenii, dintre care acesta reprezintă doar unul. Dar cred că vom putea face și mai multe pe viitor. Mulțumesc! Thank you all for your interventions. Uh, the time to... Mulțumesc, uh, spune președinta, pentru intervenții. Calendarul este după cum urmare. Vom vota în comisia noastră pe 25-26 aprilie 2018 și apoi în plenară se va vota ulterior. Dar n-am acum o dată precisă. Bun, iar acum uh, <clears throat> să vedem. Uh, doamna Iongherius e rugată să îmi preia postul pentru că trebuie să am o reuniune cu următoarea președinție, cu ministrul muncii uh, din Austria. Deci, cred că va urma punctul 16 de pe ordinea de zi. J'ai pas entendu. Pourquoi on ne fait pas le point 15 Întrebarea din sală, domnul Martan, de ce nu uh, începem acum să vorbim despre punctul 15? Okay. Euh, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi on sautait le point 15. Deci de ce, de ce am sărit pe uh, punctul... Uh, deci, repet, n-am înțeles de ce am sărit uh, peste punctul 15 și trecem la punctul 16. Replica președintei. Din câte știu eu, Punctul 16 era programat a fi discutat la începutul reuniunii, dar grup, colegul care se ocupă de acest punct nu sosise. Iată, acum a sosit și mai avem 8 minute înainte de viitorul, următorul punct care este programat. Deci, Uh, aș zice că să facem acum punctul 16 și apoi cam pe la ora 10 revenim la 15. Deci punctul 16 acum. Drepturile de muncă ale profesorilor universitari din Cipru. Doctorat în pedagogie și cercetare. Perhaps indeed first Mr. Siantakis to deci l-aș uh, ruga pe domnul Stirichiotis să ne vorbească despre acest subiect. Vă rog. Proedre, πρώτα πρώτα να απολογηθώ και να Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să cer scuze pentru absență uh, și vreau să explic colegului de ce am cerut uh, devansarea acestui pont, uh, tocmai pentru că am o contribuție importantă și în Comisia ITRE. Mă rog, și acum la fondul problemei. Este considerat foarte important să consolidăm cercetarea și inovarea în Uniunea Europeană. Ei bine, în Cipru există o problemă legată de statutul doctoranților, a profesorilor și a celor care, personalul din cercetare. În 2017 <clears throat> am formulat o întrebare cu solicitare răspuns scris la adresa Comisiei în care solicitam ca drepturile uh, persoanelor din cercetare, a doctoranților și a celor înscriși în școlile doctorale um, sunt încălcate, solicităm că rezolvarea acestor drepturi care sunt încălcate de Universitatea în Cipru și am solicitat um, un aviz, o poziție pentru care să ne arate cum putem garanta aceste drepturi și am sesizat uh, prezența, prevalența unor uh, relații de muncă atipice la Universitatea din Cipru. Au trecut atâtea luni uh, de când tot așteptăm răspunsul Comisiei <clears throat> europene, răspunsul nici până acum n-a venit, încât am, ne-am folosit de prerogativele și drepturile noastre pentru a ne adresa Comisiei la Parlamentului. Bun. Deci, cercetarea, dezvoltarea um, și participarea la școlile doctorale uh, în Cipru se uh, desfășoară cu statut uh, special, cu contracte care sunt formulate de genul plata cu ora um, și fără să existe um, o protecție socială adecvată sau o asigurare de sănătate inclusă în, uh, în contract. Este o discriminare față de restul personalului angajat la Universitatea în Cipru. Și tocmai de aceea constat, considerăm că acest lucru contravine legii în vigoare în Cipru. Acum există reglementări foarte clare privind personalul universității, dar uh, cercetătorii angajați și cei din scriși în școlile doctorale nu sunt incluși în nomenclatorul de profesii de meserii pe care îl folosește și universitatea. Tocmai de aceea există neclarități vis-a-vis -vis de sarcinile de serviciu, de atribuții, de statutul profesional. E bine, nu doar atât, ci personalul din cercetare și din școlile doctorale uh, nu poate participa nici la alegerea Senatului Universității și la celelalte alegeri care se fac în universitate. <clears throat> în plus, sunt excluși din uh, diferite foruri de cooperare europeană. Sindicatul din cercetare-dezvoltare dorește elaborarea unor, unor uh, uh, documente în baza Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale uh, și a altor documente pentru ca și această categorie de personal să obțină o protecție socială adecvată. Vorbim de pildă de, de participarea minimă, ore minime de lucru, 40 de luni în decurs de 5 ani și așa mai departe. În ianuarie a existat un, o, o grevă de avertisment uh, pentru a trage un semnal de alarmă. Acum însă, în continuare, așteptăm uh, poziția Comisiei. We can hope, hopefully get some answer. Ce bine că și Comisia e uh, aici prezentă, așa că poate că primim un răspuns. Dau cuvântul doamnei Lucy Davon. Vă rog să-mi mă iertați pentru o pronunție eventual greșită a numelui noastră. Dacă puteți să-i răspundeți uh, colegul nostru. First of All... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă numesc Ned Bianson de la Direcția Generală Cercetare, Research. Eu voi răspunde așadar în numele Direcției Generale pe care o reprezint uh, și colega mea Lucy va răspunde uh, Uh, din punct de vedere al, uh, al condițiilor de angajare uh, în termeni mai generici. Am văzut întrebarea, am și răspuns la această întrebare și sunt sigură că soluția pe care am dat-o este în drum spre dumneavoastră, spre Parlament. Aici cred că sunt două chestiuni între care trebuie să distingem. Mai întâi, o problemă de politică și de condiții de lucru în materie de piață forței de muncă și apoi, eh, doi, eh, statutul cercetătorilor. Ce am făcut noi? Am eh, formulat o, am format o rec- recomandare nu am dat niciun fel de sentință, nicio încăiere. Am format așadar încă o recomandare din 2005 în care recomandăm ca cercetătorii să fie angajați în aceleași condiții sau în condiții similabile cu cele în care sunt angajați uh, alți salariați, adică pe bază de merit, în condiții de transparență, în momentul angajării și așa mai departe. Aceasta este recomandarea pe care uh, a formulat-o Comisia încă în 2005. Această recomandare acum uh, uh, trebuie pusă în aplicare de către universitate, dar universitatea are uh, căderea să interpreteze această recomandare cum consideră că e oportun în ce privește condițiile generale de ocupare, dau cuvântul colegii mele pentru completări. Mulțumesc, doamna președinte. Ce aș mai avea de adăugat? Comisia intenționează să lanseze o inițiativă privind accesul la uh, piața forței de muncă a persoanelor uh, care lucrează independent sau în forme atipice de angajare. Deocamdată suntem în faza de consultare cu pilonul uh, drepturilor sociale tocmai pentru că constatăm că foarte multe persoane lucrători independenți sau angajați în forme speciale de angajare nu beneficiază de drepturi și beneficii cum ar fi de șomaj, de maternitate, de anumite drepturi sociale ca și alți angajați. În 2017 am desfășurat și o consultare a, parlamentului a partenerii sociali, îmi cer scuze, Ehm, și ca urmare a acestei consultări publice, a acestei inventarieri de probleme, ehm, ehm, inițiativa noastră va fi lansată acum la mijlocul lunii martie și va conține, între altele, dispoziții care vor spune că, indiferent de statutul uh, de angajat, de forma de angajare, eh, lucrătorii au dreptul la beneficii sociale eh, complete ca și orice altă categorie de personal. Vom încerca prin aceste dispoziții să încurajăm statele membre să închidă acele portițe, ușe de scăpare, acele viduri legislative care încă există. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Uh, domnule uh, coleg, domnule Silichiotis, vreți să reveniți? Sau sunteți mulțumiți uh, de răspunsul primit? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να πω ότι η Επιτροπή μας... Mulțumesc, doamna președinte. Comisia, într-adevăr, a tratat de multe ori problema și comisia noastră a mai redactat rapoarte privind formele atipice de angajare. Salut și această inițiativă despre care a amintit reprezentanta Comisiei, pentru că până la urmă e vorba de punerea aplicare a Cartei Drepturilor Sociale. Această recomandare de făcută statelor membre de a închide lacunele legislative este binevenită. Numai că aceste recomandări trebuie transmise și uh, guvernelor și în speță guvernului uh, Republicii Cipriote. Uh, pentru că, până la urmă, este vorba de o universitate de stat. Noi vrem ca Comisia Europeană să formuleze o recomandare la adresa guvernului cipriot pentru ca să se resimtă puțin o, o presiune în vederea punerii în aplicare a Cartei Drepturilor Sociale, pentru ca aceste condiții de angajare pentru cercetători să fie îmbunătățite. Mulțumesc foarte mult! Written, uh... Înțeleg că răspunsurile răspunsurile scrise se află undeva pe drumul foarte întortocheat de, de, dintre clădirea comisiei și uh, clădirea noastră. Bun. Uh, deci, uh, după ce primiți acest răspuns oficial, vom, vom putea să ne gândim la Uh, alte măsuri în consecință. Iată, am întârziat doar 3 minute și trecem la uh, liniile de orientare pentru uh, politicile de angajare în statele membre. Este prezentă raportarea Tatiana Zdanoca, sunteți pregătită să vă prezentați uh, raportul? Uh, so here we react of course on the commission's proposal. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în acest dosar reacționăm la propunerea legislativă a Comisiei Considerăm că această propunere este un pas în direcția cea bună, sublinează importanța drepturilor eh, sociale, a oportunităților și șanselor ecalale, incluziunii și eh, sublinează și importanța unui venit minim. Și stabilește de asemenea niște beneficii minime. Toate acestea sunt aspecte pentru care Parlamentul a militat de multă vreme suntem surprinși de faptul că în propunerea Comisiei se, se uh, amintește de uh, locuri de muncă de calitate, în loc de locuri de muncă pur și simplu. E bine, de fapt, noua propunere include pilonul social care a fost elaborat în cursul semestrului european. Am, în raportul nostru am propus formulări mai clare cu privire la combaterea excluziunii sociale și am formulat și alte uh, uh, amendamente pentru, pentru a crea o piață de, a forței de muncă inclusive, de locuri de muncă de calitate. De asemenea, ca și ca și locurile de muncă și educația de calitate de la cea mai precoce vârstă este foarte importantă și vrem ca și acest lucru să fie evidențiat mai clar în document. Problema în continuare este o lipsă de, de scrutin democratic în procedura eh, propusă, adică Parlamentul European să aibă doar un rol consultativ. Noi cerem o implicare de plină în procesul de legiferare. Deocamdată știm că Comentariile Parlamentului au fost cerute cu titlul consultativ, dar noi dorim ca punctul de vedere al Parlamentului să fie avut în vedere, nu doar uh, uh, tangențial, cum s-a produs până acum. Mulțumim încă o dată uh, acelora care prin contribuțiile lor deja au contribuit la forma actuală a raportului lui. Sunt curioasă să văd uh, ce îmi spun acum raportorii din umbră, care este opinia lor. pentru că suntem interesați să adoptăm un text cu o majoritate largă în Comisia de Ocupare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Dau cuvântul mai întâi domnului Hepman. Domnule Hetman, înțeleg că luați cuvântul numele grupului PP, da? Bun. Domnul Hetman are cuvântul. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja chciałbym na wstępie przeprosić, jestem za wstępstwie pana posła Marka Plury. Mulțumesc, domnule președinte. Îl înlocuiesc pe domnul Marek Plura, care nu poate participa pentru că asistă la o conferință foarte importantă organizată de către ONU în legătură cu persoanele cu dizabilități, dar m-a rugat să vă citesc contribuția sa. Doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să îi uh, mulțumesc doamnei Zdanuca pentru acest raport. Sunt de acord cu raportoarea că sistemul de sistemele de învățământ ar trebui să țină cont de joacă un rol cheie Um, uh, pentru o societate deschisă, cu o uh, piață a muncii funcțională. Prin amendamentele mele aș dori să completez puțin raportul. În primul rând, faptul că este foarte important să sprijinăm, sprijinim uh, antreprenoriatul și crearea IMM-urilor și a micro-întreprinderilor. Trebuie să încurajăm mai ales simplificarea și reducerea poverii administrative de asemenea, mai este important și să sprijinim uh, o economie socială competitivă. În uh, aceste linii directoare trebuie să sprijinim că uh, trebuie să avem cerințe pentru ocupare deplină pentru persoanele cu dizabilități. Știți că Există 18 milioane de persoane cu dizabilități, persoane care ar putea să participe la uh, economia europeană și la uh, coerența socială în Uniunea Europeană. Deci uh, e foarte important ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la educație și la formare. Statele membre și Comisia ar trebui să promoveze și ocuparea uh, pe o piață a muncii liberă, deschisă sigur că e important și să uh, revizuim sistemul de luare a deciziilor uh, privind persoanele cu dizabilități, astfel încât piețele muncii uh, să nu mai rămână închise în fața acestor persoane cu dizabilități. Aceste persoane ar trebui să beneficieze de servicii de consiliere. Apoi statele membre ar trebui să sprijine îngrijitorii care știți că trebuie să renunțe la viața profesională sau la carieră sau să uh, aibă o um, activitate um, limitată. Deci ar trebui să uh, uh, sprijinim persoanele cu dizabilități astfel încât îngrijitorii să-și poată continua uh, cariera. Ar trebui să folosim mai ales fondurile structurale, inclusiv Fondul Social European. Iată contribuția domnului Marek. Plura, Marek Plura, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, domnule Hetman. Aș dori să dau cuvântul domnului Decen în numele grupului socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și uh, raportoarei pentru acest proiect uh, de raport uh, pentru liniile directoare privind politica de ocupare. Aș dori să mă refer la amendamentul patru, în care se solicită ca Parlamentul să fie doar consultat. După părerea noastră, nu este o solicitare care se potrivește cu uh, epoca actuală, ultima revizuire a liniilor directoare a prevăzut, uh, a ignorat total uh, Parlamentul, nu putem să acceptăm așa ceva, trebuie să transmitem un semnal clar cetățenilor și cetățenilor, cetățenilor europene. Toate deciziile care sunt luate în Europa trebuie să fie luate în mod democratic și deci Uh, Parlamentul uh, trebuie să fie consultat. De asemenea, cred că este și în interesul uh, Consiliului să asocieze Parlamentul. Pentru că dacă Parlamentul are drept de codecizie, atunci până la urmă miza o reprezintă legitimitatea și acceptarea semestrului european și a recomandărilor specifice pe țară. Aceste două instrumente uh, permit coordonarea pe piața muncii și în domeniul economic și uh, sigur că ele stimulează și uh, liniile directoare privind politica de ocupare. Acest proiect de raport a primit 25 de amendamente. unele dintre ele au fost integrate mm, mai ales cele care erau importante pentru noi, salutăm acest lucru. Uh, vom uh, uh, încerca să mai propunem câteva amendamente, mai ales în ceea ce privește venitul minim <coughs> um, angajații, lucrătorii fac parte din viața, viața economică a societății, deci trebuie să beneficieze de drepturi sociale pe măsură. În final, aș dori să mai spun că Parlamentul e important să vorbească la unison uh, Uh, în ceea ce privește codecizia, mă refer mai ales la relația cu Consiliul și deci lansez un apel uh, tuturor uh, grupurilor să ne exprimăm la unison. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul grupului ECR, aș dori să vă mai informez că avem un grup de vizitatori care ne onorează cu prezența la invitația colegului nostru uh, Massimo Pauluccio, care reprezintă municipalitatea din Abruzio, din Italia. Așa este, bun venit la uh, ședința noastră, vă mulțumim pentru prezență. Domnul Gereche nu uh, dorea să ia cuvântul în numele grupului ECR, nu mai vorbește nimeni în numele grupului ECR, deci aș dori să-i dau cuvântul Uh, reprezentantei ALDE, doamna Țun. Mulțumesc, uh, dragi colegi, raportul doamnei Zdanoca este minunat, ea a identificat uh, și lacune. Aș dori să vă împărtășesc câteva reflexii, mai ales în ceea ce privește linia directoare opt, care se ocupă de egalități, deci egalitate de oportunități. Cred că dacă vrem să avem uh, oportunități egale, trebuie să fim foarte clar, să subliniem foarte clar că discriminarea subminează funcționarea pieței unice și împiedică dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, discriminarea uh, vine cu un preț foarte ridicat în uh, ultimii ani uh, lupta împotriva uh, discriminării în Europa a fost foarte ineficientă, mai ales la nivel de stat membru. În multe state membre nu există niciun fel de jurisprudență în acest domeniu ceea ce se explică prin faptul că nu există um, uh, legis legislația necesară și nici uh, organismele care să o pună în aplicare. Grupurile minoritare, minoritățile sunt în principal vizate, inclusiv refugiații în unele state membre uh, discriminarea legată de limbă duce la discriminarea pe piața muncii și discriminare în contextul libertății de mișcare. În alte domenii, situația ne îngrijorează și ea. Mă refer mai ales la discriminarea pe criterii de vârstă, care subminează solidaritatea intergenerațională și compromite și eficiența sistemului social european. În fine, um, discriminarea pe bază de gen e o provocare mai ales pentru statele membre care, în care uh, există o discrepanță foarte mare uh, de salarii între bărbați și femei. Lupta împotriva discriminării ar trebui să reunească atât partidele de stânga și de dreapta, uh, pentru că doar astfel putem obține o creștere economică social, um, um, durabilă în Europeană. Și credem că acest lucru ar trebui să se reflecte mai bine în liniile directoare privind ocuparea. Ar trebui să facem și trimitere la pilonul uh, social european care recunoaște că e important să promovăm promova, uh, egalitatea între bărbați și femei. Și trebuie să eliminăm discriminarea pe alte motive. Mulțumim pentru contribuție, doamna Țum. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în numele grupului GUE. Laura are acum cuvântul. Laura Egea, numele grupului FDD. Aveți cuvântul. Si, grazie Presidente, e grazie alla... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și doamne Ștanuca pentru munca sa. E al treilea an la rând că ne ocupăm de acest document foarte important privitor la liniile orientare, de orientare pentru politicile în favoarea ocupării. În uh, precedentele două uh, ocazii, deci în ultimii doi ani, am fost eu raportare pentru un document foarte important și am uh, putut remarca faptul că, deși în comisia noastră acest subiect s-a bucurat de un consens larg, totuși a fost foarte mult slăvită poziția noastră pentru că adesea celelalte instituții europene ignoră munca făcută în comisiile parlamentare și voința exprimată prin vot în plenară. Cred că ăsta este primul obiectiv pe care trebuie să ne-l punem noi în, uh, uh, cu ocazia uh, aceasta în care analizăm din nou problema respectivă. Doamna Jdanoca, sper să facă presiune asupra Consiliului și Comisiei pentru ca indicațiile Parlamentului să fie luate în considerare după cum se cuvine. Aici trebuie să reamintesc că noi trebuie neapărat să ajungem la un document cât mai solid posibil <clears throat> ca apoi acesta să nu fie diluat cum se întâmplă la Consiliu și Comisie. Și sunt de acord cu propunerile colegei Jdanoca, mai ales în ce privește pilonul social, care însă trebuie să devină un obiectiv concret, cu măsuri concrete, nu doar în favoarea ocupării, ci și uh, care să țină cont de situația de urgență socială prin care trece Europa în acești ultimi ani. Sărăcia și excluziunea socială trebuie rezolvate nu doar uh, cu vorbe în vânt, și cu măsuri concrete. Venitul minim garantat trebuie să constituie o prioritate. Parlamentul European a adoptat cu mare majoritate textul meu privitor la politici în sprijinul unui venit minim. Deci e important ca acum această măsură să și apară în acest document ca un, una din orientările fundamentale pentru a avea o deplină ocupare și cu politici sociale eficiente. Trebuie investit în sisteme de calitate, cu dezvoltarea unor competențe transversale, cu o formare continuă de, pe durata întregii vieți, ca să reacționăm nu doar la crizele actuale, ci și la crizele viitoare ale pieței muncii. Școala trebuie să fie publică, de stat și gratuită și accesibilă tuturor. Trebuie să vorbim de investiții substanțiale în uh, sectoare ale economiei care astăzi au rămas în derăt. economia uh, socială, economia circulară sunt sectoare în care trebuie acum investit și când se fac investițiile e important să nu ne preocupăm de limitele impuse de 3%. Trebuie să solicităm statelor membre să reducă presiunea fiscală asupra muncii. E o temă fundamentală, pentru că presiunea fiscală și lipsa armonizării fiscale, din păcate, sunt uh, o mare barieră în calea dezvoltării omogene Europei. Trebuie ca uh, fiscalitatea să se îndrepte spre alte uh, surse care sunt considerate nocive. Europa vrea decarbonizarea, deci Uh, iată, impozitarea uh, uh, să se deplaseze spre combustibilele fosile. E bine că, până la urmă, totuși se face o referire explicită la venitul minim pentru cei care nu dispun de resurse suficiente, asta pentru a promova incluziunea socială. E nevoie de servicii de calitate, cu prețuri accesibile, nu doar în ce privește copiii, ci și pentru cei vârstnici, pentru asistență, pentru locuință, statul trebuie să garanteze că toți să aibă acces la servicii uh, esențiale, de energie, transporturi, apă, locuință, comunicații. E neapărat necesar în 2018 uh, în Europa. Nu putem să admitem că aceste drepturi să nu fie garantate pentru toți. În ce privește reforma sistemelor de pensii, nu sunt foarte de acord cu ce scrie în document, pentru că dacă tot continuăm să prelungim vârsta pensionării, nu vom putea să avem sisteme de pensionare durabile. Dacă tinerii nu reușesc să aibă acces pe piața muncii, atunci sigur că nici nu putem prevedea să menținem sistemele actuale de pensii. Trebuie să permitem lucrătorilor să aleagă, sigur, în anumite, între anumite limite, pragul uh, vârstei de pensionare și uh, Asta se facă fără obligativitate. E fundamental să se prevadă pensionarea, mai ales în ce privește uh, muncile cu grad mare de uzură. Sunt categorii de lucrători care trebuie să iasă mai devreme la pensie. Pentru anumite categorii nu putem să nu prevedem o ieșire anticipată la pensie pentru că sunt uh, munci care uzează. E foarte important să mizăm pe ceea ce definesc eu ștafeta între generații ca să se reducă orariul de muncă pentru cei aflați în vârstă de prepensionare. Deci să fim mai flexibili aici Sigur, trebuie să și ajutăm uh, tinerii să intre pe piața muncii pentru a favoriza ocuparea tinerilor, să sprijinim și pe lucrătorii vârstnici spre pensionare, garantând o transmitere a experiențelor și cunoștințelor între generații. Apoi, trebuie să protejăm și uh, pe cei care fac uh, uh munci uh, Uh, care au uh, un efect negativ asupra sănătății, munci de uzură și cam acestea ar fi obiectivele uh, mele. Voi aduce contribuția la acest document. Suntem disponibili pentru a avea un document cât mai puternic pentru ca Consiliul să țină cont de el și nu să-l ignore, cum din păcate face în mod frecvent. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc colegei Agea. În grupele grupului ENF, domnul Mata. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnei raportor. În legătură cu aceste linii directoare pentru politicile de ocupare din statele membre, care trebuie să formulate anual, nu o să repet ce am spus în urmă cu câteva săptămâni, uh, relativ recent. Ce v-am spus atunci? Spuneam că e o listă de dorințe frumoase, de idealuri, pe care ne punem cu toții de acord pe chestiunile de fond. Dar, clar, cine poate fi împotriva uh, ocupării de pline? Dar uh, Mm, sunt de acord cu colega aceea, e vorba de dorințe mirobolante de care nu ține cont nimeni, nici Consiliu, nici uh, Comisia. Mă întreb practic ce facem în această dimineață. E vorba totuși să nu uităm de linii directoare pentru ocupare. Am spus deja acest lucru în urmă cu câteva săptămâni. Doamnă raportor, totuși, aveți totuși câteva propuneri de calitate, mulțumim pentru ele, dar veniți și cu niște amendamente pe care nu avem cum să le susținem. Integrarea pilonului european uh, a drepturilor sociale, amendamentele 5 și 11, nu știu ce caută aici. La fel ca și integrarea semestrului european la 1, nici acolo nu prea văd ce face și mai ales, îmi pare rău, aplicăm preferința. O prefer pe nepoata mea verișoarei, o prefer pe nepoata mea verișoarei și în calitate de cetățean francez am dreptul să acord prioritate, să-i prefer pe lucrătorii francezi. Pentru mine sunt prioritari, deci avem un amendament extrem de negativ. E vorba de măsurile care vizează pe migranți uh, care ar trebui să beneficieze de ajutoare financiare uh, la 31 și 34 e opțiunea dumneavoastră, noi facem, avem o altă opțiune pentru că în Franța există 6 milioane de șomeri și 9 pe, milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei. Vă reamintesc că e vorba doar de Franța, dar avem situații și în uh, Italia, Spania, Portugalia și în Germania. Se tot uh, dă exemplu Germaniei, dar, uh, dar salariul din minim din Germania este ridicol. Deci noi practicăm preferința națională și de aceea, doamnă raportor, o să vă trimitem o serie de amendamente care merg tocmai în această direcție. Vă mulțumesc! Foarte pe scurt am vorbit, da, vedeți. E extrem, spune președinta. Mulțumim. Uh, Eduard Mata a mai cerut cuvântul, deci aveți cuvântul. Dar mă numesc Eduard, ăsta e numele meu. Prenumele în legătură cu liniile directoare. În ce privește reducerea timpilor de lucru, eu aș dori să salut acordul care a fost uh, încheiat în Germania cu sindicatul IG Metal, în care uh, unii lucrători ar putea să adopteze uh, săptămână cu 28 de uh, ore. E normal, e în uh, Uh, spiritul timpului, pentru că tot uh, vorbim despre robotizare și despre digitalizare și așa mai departe, să vedem cum putem să împărțim bogăția. Și mă gândesc că nu numai uh, la timpii de muncă, e vorba și de vârsta pensionării. Nu putem să vorbim tot timpul de ocupare de plină și să tot creștem vârsta de pensionare, mai ales pentru meseriile grele. Apoi, în ceea ce privește tinerii și ucenicia. Unele țări au închis uh, poarta uh, uh, uceniciei. În țara mea, în anii 70-80, uh, s-au creat foarte multe licee profesionale, s-au fost închise licee profesionale și toată lumea credea că uh, viitorul pentru tineri stă în meseriile de medic și de inginer. Uh, cred că ar trebui să ne gândim mai bine să reînființăm aceste licee profesionale sau cel puțin să le dăm uh, posibilitatea să-i formeze pe tineri pentru meserii, pentru că știm că în multe țări, mai ales în Franța, dar nu numai, există o penurie serie uh, de uh, oferte pentru piața muncii. Uh, pregătirea de-a lungul întregii vieți și ea este foarte importantă. S-a spus și ieri, cu ocazia dezbaterii cu doamna Tyson, da, e foarte important ca dreptul de formare, de pregătire de-a lungul vieții să fie un drept de-a lungul vieții, cu adevărat. Și apoi aș mai spune și ceva că deci se pot uh, suprima locuri de muncă uh, undeva și să fie nevoie de aceste locuri de muncă în alte uh, regiuni. S-ar putea însă ca cele două regiuni să fie despărțite de sute de kilometri. Deci ar trebui să încurajăm și mobilitatea pentru că s-ar putea să existe salariați care doresc să părăsească o regiune natală, dar nu pot să beneficieze de mobilitate. Deci dacă vrem să îi ajutăm atunci trebuie să încurajăm și mobilitatea prin ajutoare să ne asigurăm că pentru unii ar putea să fie interesant să-și părăsească regiunea și să meargă altundeva, ori să beneficieze de, uh, de, de, de uh, ajutoare pentru mobilitate. Sigur că raportul merge în direcția cea bună, doream doar să fac câteva completări. Mulțumim, domnule Eduard Mata. N-a mai cerut nimeni cuvântul. Mă uit acum la comisie. Doriți să luați cuvântul pe marginea dezbaterii la care ați asistat? Very, very briefly. Um, just to recall that, uh, indeed... Mulțumesc foarte pe scurt. Sigur, uh, liniile de orientare pentru ocupare sunt foarte importante din punct de vedere instituțional, pentru că ele constituie temeiul juridic atât pentru raportul comun de desfășurare care este alcătuit de comisie ca propunere pentru Consiliu pe bază anuală, și, de asemenea, și pentru recomandările specifice pentru fiecare țară în privința ocupării și a domeniului social. În acest an și cu aceste propuneri, noi am încercat să uh, ținem cont pe deplin de proclamarea pilonului social drepturilor uh, pilonul european, mă scuzați, drepturilor sociale, uh, care a fost susținut nu doar de statele membre, cât și, ci și de Parlamentul European. Deci e important să subliniem asta și în vederea celor spuse aici, anume că întotdeauna am luat ad literam uh, principiile care stau la baza acestui pilon și am încercat să le respectăm cât mai scrupulos posibil. ca să facem practic o legătură la scara de 1 la 1 Sigur că orientările uh, au un conținut mai larg, dar logica asta este consfințită în propunerea comisiei și este important să subliniem acest aspect. N-aș vrea să comentez prea mult uh, în legătură cu proiectul de raport în această etapă, însă sigur că salutăm direcția luată în ce privește integrarea pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv uh, utilizarea acestei dimensiuni în semestrul european, deci este foarte, important este foarte importantă susținerea dumneavoastră aici, pentru că nu doar Comisia este un vector în ce privește realizarea în practică acestui pilon, ci și Parlamentul European trebuie să aducă contribuția și la fel statele membre și uh, partenerii sociali și de asemenea societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumim reprezentantului Comisiei. Acum din nou raportoarea are cuvântul dacă dorește în încheiere să aibă ultimul cuvânt, de fapt. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă! Sigur că Mulțumesc uh, raportorilor din umbră. Sunt de acord cu majoritatea comentariilor, mai ales cele ale Laurei, că am făcut practic schimb de poziții. Ea a fost raportare și eu am fost raportor din umbră, acum e, rolurile s-au inversat. Deci uh, sper și mă și încurajează comisia prin spusele sale Sper așadar că se va ține cont de raportul nostru. Iată deja s-a ținut cont de pozițiile Parlamentului în uh, anii uh, din urmă prin uh, aceste noi orientări. Domnul Dominic Mata, uh, că nu trebuie să confundăm persoanele, uh, s-a referit la amendamentul meu 31, uh, cu eh, privitor la orientarea 8 și eh, nediscriminare. Sigur că eh, pozițiile noastre politice diferă. Poziția noastră este cunoscută, ales pentru că eu am fost raportare din partea Parlamentului în ce privește poziția strategică mm, pentru non-discriminare în 2006. Încă Știm că la vremea aceea Franța trecea prin probleme mari, 2007, cu discriminare doar, cu nediscriminare doar pe hârtie și discriminare în realitate. Dar, în fine, sper că majoritatea grupurilor va uh, susține această propunere care se referă la migranți și minorități etnice văzute ca grupuri, grupuri vulnerabile care nu trebuie discriminate. Asta e o poziție de principiu a unei majorități, a, sper eu, a Parlamentului European. Trebuie să spun că am hotărât să renunț la mandatul meu înainte de uh, sfârșitul acestei legislaturi pentru că nu o să particip la alegerile uh, din Letonia, care vor avea uh, loc în acest an, iar raportul meu va fi preluat de uh, un membru care vă va înlocui, care are mare experiență, deci eu sper că lucrurile vor merge ca pe roate până în final și mulțumesc colegilor mei pentru cooperare. Deci, întreabă președinta, deci practic e ultima reuniune la comisia noastră la care participați? Doamne că voi fi aici și săptămâna viitoare și până la începutul lunii martie. Președinte, bine, păi atunci înseamnă că ne luăm la revedere la următoarea reuniune. Și da, păcat că nu puteți finaliza acest dosar, dar da, pot să înțeleg uh, unele alegeri, așadar succes în alegerile din uh, Letonia. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 28 8 februarie la orele 12, deci uh, toată lumea care dorește să participe la uh, acest raport, uh, vă rog să vă notați termenul. Apoi amendamentele se vor vota pe 21-22 martie la Apple, de, de fapt se vor analiza, iar raportul va fi adoptat pe 25-26 în comisia noastră dumneavoastră nu veți mai fi de față decât poate în spirit, așa. Veți urmări de la distanță ce se va întâmpla. Toată lumea cred că știe că punctul 17 nu mai este pe ordinea de zi. Pentru că cei care urmau să prezinte acest raport n-au putut să vină aici din pricina unei greve. Da, am fost lider de sindicat și vreau să spun, da, în fine trăiască greva, <laughs> deși mai cauzează și complicații. Bun, următoarea reuniune va avea loc pe datele de 26 și 27 februarie 2018. Dacă la diverse nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci am încheiat reuniunea și vă mulțumesc.